Haideți să terminăm explicațiile de vot, dragi colegi. Trecem acum la raportul doamnei Clas. Și are cuvântul doamna Roitova timp de un minut. Pane předsedkyně, vítám kompromis, který přiměje vlády... Mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte.